Okay, so dear colleagues, welcome back. We can... Dragi colegi, bine ați revenit. Putem să ne reluăm activitatea. Aș dori să vă spun că avem interpretare în franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, cehă, letonă și română. Ați primit uh, rezultatele primei sesiuni de vot prin e-mail în urmă cu 10 minute. Acesta este motivul pentru care o să dau citire rezultatelor primei sesiuni de vot. Amendamentul de compromis 1 se adoptă. 2, 3, amendamentul de compromis 3 se adoptă, amendamentul de compromis 4 se adoptă, la fel și amendamentul de compromis 5, 6, 7, 8, 9. Amendamentul de compromis 10 a fost respins, amendamentul de compromis 11 a fost uh, adoptat, amendamentul de compromis 12 se adoptă, amendamentul de compromis 13 uh, se adoptă. Apoi, amendamentele acoperite de către amendamentul de compromis 10, 74 se adoptă, 75 se adoptă, 78 se adoptă, 73 se adoptă, 76 se adoptă, 79 a fost respins, 81 a fost respins, 90 a fost respins. A doua parte acum, restul amendamentelor, 9 uh, a fost respins, 4 a fost respins, 14 a fost respins, 15 a fost respins, 16 se adoptă, 18 a fost respins, 19 se adoptă, 20 respins, 22 a fost respins, 23 se adoptă, 24 se adoptă, 25 se adoptă, 26 se adoptă, 29 se respinge, 30 se respinge, 31 se respinge, 32 se respinge, 33 se adoptă, 35 se adoptă, 36 se adoptă, 37 se uh, respinge, 41 se, se adoptă, 42 se, se respinge, 44 se respinge, 45, 47 se resping, 48 se adoptă. 51 se adoptă, 53 se respinge, 54 se adoptă, 55 se adoptă. 56 prima parte se respinge, a doua parte se adoptă, 57, prima parte se respinge, a doua parte de la 57 se respinge, 59 se respinge. 62 se adoptă, 63 se adoptă, 64 se respinge, 64 se respinge, 66 se respinge, 67 se respinge, 72 se adoptă, 77 se respinge, 78 se adoptă, 80 se adoptă, 82 se adoptă, 85 se, se respinge, 87 se respinge, 88 se respinge, 89 se respinge, 91 se respinge, 93 se respinge, 97 se respinge, 101 se adoptă, 102 se adoptă, 104 se adoptă, 106 se adoptă, 108 se respinge. Deci, acestea sunt uh, rezultatele primei sesiuni de vot. Și acum putem trece la a doua și ultima sesiune de vot de astăzi. În uh, această sesiune de vot va trebui să vă transmiteți lista de vot pe marginea, pentru votul final, pe marginea proiectului de aviz, astfel modificat. Aveți un singur buletin de vot și uh, viz, pentru proiectul de aviz astfel modificat ar trebui să completați și să semnați fiecare pagină a buletinului uh, de vot, deci o singura uh, pagină existentă în acest caz, să faceți o poză sau să scanați pagina respectivă și să o transmiteți pe adresa de mail oficială a Parlamentului European. Lista de vot va fi transmisă după ce va fi declarat uh, deschis votul la 18.05 și nu mai târziu de 19 listele primite în afara acestui interval oral nu vor mai fi acceptate. Din momentul în care se va fi declarat deschis votul, veți primi și o notificare prin mail că a fost deschis votul membrii care sunt prezenți în sală astăzi sunt rugați de asemenea să transmită o fotografie sau un scan al listei de vot prin e-mail. După ce se va încheia sesiunea de vot la orele 19, secretariatul va începe să numere uh, voturile exprimate și um, la reuniunea de mâine va fi comunicat rezultatul voturilor. Și acum, um, haideți să vedem dacă avem quorum pentru a doua sesiune de vot. Și în acest uh, sens aș dori să îi rog pe toți cei prezenți să ceară să ia cuvântul apăsând pe uh, butonul Raise um, Hand. Astfel vom putea să verificăm cvormul uh, necesar pentru a putea trece la vot. Văd că mulți colegi sunt prezenți și apasă butonul hand, raise hand. Sunt și câțiva colegi prezenți în sală. Deci quorumul este întrunit. Vă mulțumesc. Am verificat uh, existența quorumului necesar și putem trece acum la vot. Vă rog uh, să luați nota de, următori, de următorii membri supleanți uh, care vor uh, vota. Doamna Steiner în locul doamnei Măghines, domnul Tarabella în locul doamnei Maria Neuchel, Paul Neuchel în locul domnului Bito și doamna Hazekamp îl, o, în, pe domnul Rodriguez și doamna Vautmans în locul domnului Cioloș. S-a deschis votul și vă rog să uh, nu uitați că aveți timp până la orele 19 pentru a doua și ultima sesiune de vot, pentru a ne transmite listele de vot. Foarte bine. Putem trece acum la punctul 8 de pe ordinea de zi și voi continua acum în limba mea maternă. Dragi colegi, dragi colegi, am ajuns la o prezentare a, a, a rezultatelor primului dialog uh, tripartit pe marginea a, um, regulamentului a, um, provizoriu. A, um, miercurea trecută a avut loc primul, a, primele negocieri tripartite, doamna Katainen în calitate de raportoare și eu în calitate de raportor din urmă am participat la aceste negocieri la care și am stabilit procedurile care urmează să fie respectate împreună cu, cu Comisia și cu Consiliul. Nu știu dacă colega noastră Katainen este online. Dacă da, o să-i dau cuvântul pentru a ne spune ce s-a discutat la aceste prime uh, negocieri tripartite, vă rog. Dear colleagues, firstly, I'd like to thank you Dragi colegi, aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în acest dosar atât de important prin votul uh, în comisie și în plen în această lună. Acum Parlamentul are un uh, mandat sprijinit de aproape 80% din uh, deputații din Parlament și uh, acest act legislativ va aduce siguranță în sectorul agroalimentar care se confruntă cu consecințele acestei crize COVID-19. Doresc să mulțumesc uh, și secretariatului pentru flexibilitate și pentru modul în care a lucrat și a mers înainte um, pe acest, uh, în acest dosar, în calendarul prevăzut în aceste condiții deosebite. Am avut uh, primul trilog în cu uh, președinția croată și Comisia Europeană, atmosfera a fost pozitivă și constructivă. Ambii colegiuitori și Comisia uh, sunt uh, motivați să ajungă la un acord echilibrat înainte de sfârșitul lui iunie am căzut de acord în legătură cu un plan de lucru uh, pentru uh, grupul uh, tehnic de formulare care va lucra intensiv în următoarele săptămâni înainte de următorul trilog care este prevăzut pentru data de 16 iunie. Ambii colegiuitori au subliniat importanța ca faptului ca Comisia să explice clar cum va arăta perioada de tranziție de 2 ani eh, din punct de vedere tehnic și juridic. Am căzut de acord că principiul reguli vechi, fonduri noi și regularitatea sunt foarte importante, dar trebuie să reacționăm la situația schimbată de pe piață și în calitate de raportor am spus foarte clar acest lucru la trilog. Sunt sigură că cu presiunea necesară, Comisia și Consiliul vor găsi flexibilitatea necesară pentru a activiza această legislație, pentru a reflecta mai bine situația schimbată și că vom cădea de acord în legătură cu acest dosar legislativ important înainte de sfârșitul iunie. În ceea ce privește CFM-ul, discut, vom discuta uh, cifrele ceva mai târziu. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim, mulțumim Elsie pentru raportul tău. Frage wünscht... Se pune întrebarea dacă vreun coleg sau uh, vreun raportor din umbră ar dori să ia cuvântul, să adauge ceva pe lângă cele spuse de colega noastră Catainan și mă gândesc la colegii prezenți aici în sală, dar și la colegii care sunt alături de noi uh, de la distanță. Dacă doriți, vă rog să apăsați butonul, butonul uh, Raise Hand și văd că colegul nostru Rope dorește să intervină. Vă rog. Ačiū gerbiamas pirmininkė, labas vakaras. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Aș dori să mulțumesc pentru ocazia oferită de a participa la reuniunea uh, Comisiei Agri și de a-mi vorbi limba maternă, grație interpretării. Doresc să mulțumesc colegei noastre, domnei Catainen, pentru tot ceea ce a făcut înainte de primul trilog, prima reuniune de trilog, și pentru felul în care a sprijinit poziția Parlamentului la această ședință. Încă rămâne oarecare incertitudine în ceea ce privește perioada de tranziție de 2 ani. De aceea, poziția Parlamentului trebuie să fie foarte clară. Poziția că perioada de, deci, sau ideea că perioada de tranziție trebuie să fie de 2 ani trebuie să fie acceptată de Consiliu și Comisie. Sper că în 2020 plățile să fie în valoare de cel puțin 126 de euro pe hectar și sper că vom avea câștig de cauză în legătură cu acest aspect în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Atunci când va fi gata uh, poziția finală, sper că se va ține cont de criză. Sper că se va prevede o finanțare uh, suficientă pentru sectorul agricol și în perioada de tranziție și în perioada până în 2027. Numai bine și mult succes! Mulțumesc! Mulțumesc colegului Europe. Are cuvântul acum doamna Aguilera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că pot să iau și eu cuvântul. Doamna Cătainen a prezentat foarte bine ce s-a întâmplat la prima ședință de trilog care a avut loc Am spus deja acest lucru doamnei Catainen, dar um, aș dori să repet că există anumite amendamente legătură cu mecanismul de criză și anumite aspecte care fac parte din reforme. Din reformă s-au depus amendamente pe care le-am adoptat în comisie și deci care fac parte din mandatul Parlamentului, dar Consiliul nu are încă mandat pentru a negocia aceste amendamente. Dacă nu, mandatul uh, președinției uh, Consiliului nu include aceste aspecte pe care le-am dorit noi prin amendamente. Este important să spunem acest lucru. S-a spus de altfel și la ședința de trilog, doamna Cătainen a spus acest lucru și sper că Consiliul uh, va cere și va obține mandat ca să poată să negocieze cu noi și aceste amendamente foarte importante care se referă la mecanismul de criză pentru anumite sectoare. E important să avem uh, posibilitatea să negociem și aceste lucruri și să, cădem la, să ajungem la un acord și în legătură cu ele. Atât am de spus. Mulțumesc mult colegii Catainen pentru tot ceea ce face. Thank you very much. Then colleague Savama asked for the floor. Mulțumesc, domnul Sarvam. Mulțumesc, domnul Sarvama. Te rog, Petri. Da, mulțumesc. Aș dori pe scurt să-mi exprim uh, gratitudinea și admirația pentru munca efectuată de doamna Katainen la acest, uh, în aceste circumstanțe <laughs> excepționale și foarte dificile. Mulțumesc și mult succes în continuare. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Alvaro Amaro are acum cuvântul. Vă rog. Do you hear me? Yes, we can hear you. Please go ahead. Vă auzim, spune președintele. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Însă știu că dimineața nu se poate, dar e important. Domnule președinte, dragi colegi, nu avem nimic de adăugat la cele spuse de doamna Katainen. Vom aștepta următoarele reuniuni tehnice pentru a înțelege în totalitate pozițiile Comisiei și Consiliului asupra punctelor esențiale pentru noi. Cred că dacă reușim să menținem sprijinul de cooperare pe care l-am avut în timpul uh, negocierilor aici la Parlament, vom putea să ajungem la uh, rezultate foarte bune în urma acestor negocieri. După cum spunea și Peter, cred că Petri, cred că munca raportor, raportoarei noastre a fost uh, foarte complicată. Însă, noi toți um, suntem mânați de acest spirit de cooperare și cred că e posibil să convingem și Comisia Uh, să vedem și ce vom auzi uh, dimineața cu noul director general. Este important ca și Comisia să înțeleagă că facem o muncă dificilă pentru a apăra agricultura și că este o muncă esențială în această perioadă și mai ales că este esențial să cooperăm. Și pot să spun că am fost impresionat de munca dificilă făcută de doamna Katainen. Mulțumesc! Văd că nu mai există solicitări de intervenție. Dacă acesta este cazul, îi mulțumim lui Elsie Katainen și putem trece la punctul nou de pe ordinea noastră de zi, punctul diverse. A, ah, mă scuzați, uh, doamna raportor Katainen a solicitat din nou cuvântul. Elzi, te rog. Thank you, Chair. Just to... Mulțumesc, domnule președinte. Doar uh, pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijin. Simt că este obiectivul nostru comun să ducem la bun sfârșit acest dosar atât de uh, important pentru a crea certitudine juridică pentru uh, uh, agricultori. În ceea ce privește cele menționate de domnul uh, Rope, trebuie să spun că trebuie să respectăm poziția comisiei noastre și a uh, plenului. Acestea ne, ne ghidează în negocieri. Uh, referitor la cele spuse de doamna Aguilera, sunt de acord că ambii colegiuitori trebuie să fie flexibili și că trebuie să ținem cont și de criza actuală COVID. Și am făcut acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președintele. Ajungem așadar, deci, așadar la punctul 9 de pe ordinea de zi, punctul diverse. Înainte am văzut o, ă, mai devreme am văzut o solicitare din partea domnului Buda. Mai este cazul? Da, vă rog, domnule Buda. Te rog, Daniel. Ședinte, doar o foarte scurtă intervenție legată de raportul anterior discutat a doamnei Katainen. Sigur că apreciem munca domniei sale, ehm, însă în același timp aș dori să îmi exprim îngrijorarea doar legată de calendarul și de rapiditatea cu care se va discuta ehm, acest raport, deoarece să știți că fermierii sunt foarte îngrijorați eh, de viitorul lor și este important să venim cu un semnal clar eh, către ei, eh, să știe exact pe ce se pot baza. Și, de asemenea, încă un punct pe care vreau să-l subliniez este uh, chestiunea legată de ceea ce înseamnă ajutorul național tranzitoriu, deoarece știm foarte bine că uh, în propunerea Comisiei, propunerea inițială nu a fost, în propunerea Parlamentului s-a plecat cu acest ajutor național tranzitoriu și aș ruga raportarea să țină enorm de mult la acest aspect, deoarece fermierii noștri se bazează pe orice resursă financiară care uh, le poate fi furnizată fie de Uniunea Europeană, fie de statul membru. Mulțumesc! Vielen Dank. Gibt's unter... Mulțumesc. La punctul diverse mai sunt uh, intervenții sau dorințe de intervenție, fie în sală, fie prin uh, video. Se pare că nu este cazul ceea ce ne aduce la punctul 10 de pe ordinea noastră de zi. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 2 iunie, marțea viitoare, de la 9 până la 11. Va fi prezent uh, domnul comisar Han sau va fi invitatul nostru. Știți că mâine se prezintă un nou uh, proiect și marți vom putea, deci, uh, discuta cu domnul Han. O secundă, vă rog. Înainte să uit, astăzi am avut o reuniune a coordonatorilor. Recomandările coordonatorilor v-au fost transmise prin e-mail. Dacă nu există niciun fel de obiecții referitoare la acestea, vor fi considerate adoptate. Cu acestea închei această reuniune urându-vă o seară plăcută în continuare. Ne revedem sau reauzim cel târziu, marțea viitoare, la ora 9. Mulțumesc uh, tuturor, spune președintele, cu amabilitate, tehnicienilor, interpreților, dar și celor din secretariat. Mulțumim pentru că totul a mers din nou foarte bine astăzi. O seară plăcută tuturor!